Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Vă spun bun venit la ședința de astăzi a Comisiei de Control Bugetar. Pornim acum uh, procesul de descărcare de gestiune a Comisiei. Ședința de ieri am întrerupt-o la un moment dat și acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, bugetul general, secțiunea 3. Comisia. Raportorul nostru este Jens Geier. În stânga mea astăzi află domnul comisar Andor, căruia îi spun bun venit. Bun venit, domnule comisar, în mijlocul membrilor comisiei noastre. Avem deja uh, câteva întrebări pe care le-am pregătit din timp, fi le-am adresat și ne face plăcere că v-ați arătat dispus să răspundeți la întrebările noastre astăzi. Este vorba despre cheltuieli importante pe care le administrați dumneavoastră și vreau să spun de pe acum că nouă ne face plăcere și să lăudăm când există motive de laudă. Există în acest domeniu uh, Uh, o serie întreagă de cheltuieli care au uh, înregistrat o rată foarte mică de eroare, ceea ce pentru noi este întotdeauna un motiv de bucurie când reușim să administrăm banii Uniunii Europene foarte bine, dar există și o serie de chestiuni în legătură cu care avem mai degrabă o atitudine critică. Jens Geier însă va avea cuvântul raportorul nostru. Domnule președinte, domnule comisar Andor, stimate colegi, stimați colegi, nu știu dacă pot vorbi în numele tuturor, dar cred că uh, ne-ar bucura foarte mult dacă rata erorilor în bugetul nostru ar fi atât de mică cum este în domeniul ocupațional, e vorba de 2,2% doar și uh, am uh, constatat că există acest trend pozitiv încă de mai mulți ani, se menține la un nivel stabil în și în trecut uh, am uh, avut ocazia să dăm exemplu uh, modul în care Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă operează cu banii europeni. Iar în uh, cazul în care există o rată a erorilor foarte mare în anumite state membre, acele programe au fost stopate până când erorile au fost înlăturate, de aceea uh, această rată a erorilor a avut până la urmă o evoluție pozitivă. Nu vreau să adresez de pe acum o întrebare domnului comisar, ci abia uh, după prezentarea domniei sale. De la bun început însă vreau să spun că în acest domeniu, poate mai mult decât în orice alt domeniu al bugetului european, um, în uh, ciuda situației fericite în care rata erorilor este mică, totuși uh, uh, vedem cu care este impactul a ceea ce comisia numește a fi gold plating. Pe de altă parte, deci um, regulile naționale care într-un fel prevalează față de regulile europene, ceea ce până la urmă complică inutil activitatea practică și duce inevitabil la alte erori care ă, ce drept înseamnă până la urmă iregularități vizavi de legislația națională dar în același timp sunt ă, evaluate ca fiind erori ă, legate și de bugetul european, pentru că banii folosiți sunt din bugetul european. Ieri am primit deja din partea doamnei comisar Gargan Quinn informații în legătură cu modul în care se produc aceste erori. Pe de altă parte, statele membre ar trebui să încerce să mai reducă din prevederile naționale care pot să aibă un asemenea efect de producere de iregularități, de erori, uh, pentru a putea în felul acesta să reducem și numărul erorilor. Aceasta ar putea să fie până la urmă o modalitate de a ajunge la reducerea erorilor și ar putea să constituie un pas important în direcția cea bună. Și eu cred că astăzi vom avea ocazia să discutăm despre acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și uh, raportorului nostru și uh, aș da cuvântul acum curții de conturi, iar uh, membrul competent în partea curții de conturi este domnul Ispir. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri Parlamentului European, domnule comisar Andor, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vorbesc astăzi uh, despre rezultatele auditului uh, Curții de Conturi în domeniul ocupare și afaceri sociale din capitolul 6 al raportului nostru anual pe anul financiar 2011. Uh, plățile totale intermediare și finale pentru acest an au fost de 39 de miliarde de euro, iar Fondul Social European reprezintă 97% din uh, cheltuieli și face subiectul unui management comun între Comisia Europeană și statele membre. Un fapt important pe care trebuie să ne reamintim pentru auditul acestui an este că e vorba de primul an în care a existat o cerință specifică de audit în domeniul uh, ocupare și afaceri sociale cu un eșantionaj de 180 de tranzacții în zonă. Până acum, acest tip de cheltuieli a fost, a fost raportat ca făcând parte din uh, cheltuielile pe coeziune, împreună cu FEDER, transport și tranzacții în domeniul energiei. Dar uh, s-a mm, spus că în cheltuielile de acest domeniu au propriul lor profil diferit de alte cheltuieli de la coeziune, pentru a fi și auditat separat, cu diferite tipuri de erori și uh, cu un potențial diferit al ratei erorii. Raportul pe acest an prezintă o situație în legătură cu cheltuielile care poate fi utilizată pe viitor pentru a percepe adevăratul nivel al erorii și tendințele evoluțiilor uh, în acest domeniu. Riscul principal uh, al acestor cheltuieli provine din natura uh, imaterială a investițiilor, cum ar fi, în, de exemplu, în, cercet, în formare, și promotorii pe adesea pe scară mică. Regulile sunt complexe, ceea ce duce la erori care nu întotdeauna sunt relevate de sistemele de management și de control pentru, care există acolo ca să se asigure că nu se produc erori în cheltuielile declarate de statele membre. De, cum spuneam, am uh, verificat 180 de plăți interimare și finale, am evaluat un număr de autorități de audit pentru perioada 2007-2013 și o revizuire a reprezentărilor de management în forma unui raport actual de activitatea Direcției Generale pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Acum, în ce privește rezultatele, Curtea a aflat că 40% din tranzacțiile care au fost verificate au fost afectate de una sau mai multe erori și că e, cea mai uh, posibil de a se produce mm, eroare este estimată la 2,2%. Uh, limita sau pragul erorii a fost de sub 1%, iar plafonul a fost de 3,4%. Deși a fost vorba de primul an a unei valori specifice pentru ocuparea și afaceri sociale, noi avem deja experiență de mulți ani în audierea tranzacțiilor din acest domeniu și în legătură cu tipul de erori pe care ne așteptăm să-l descoperim și asta am și descoperit. Curtea a detectat rambursarea unor costuri neeligibile în 13% din cele 180 de tranzacții, cu uh, un plus de 3% care e afectat de ero- eroarea de calcul. În ce privește erori necantificabile, 40 de tranzacții uh, au, fost, au prezentat un caz în care autoritățile sau beneficiarii nu au respectat procedura și în 23% din aceste cazuri curtea a fost de opinia că s-au înregistrat nereguli, nereguli grave. Uh, deși tendința este una pozitivă în evoluția ratei erorii și asta se poate mm, observa mai ușor din acest an, acum când se face un audit separat, rămâne un nivel material de eroare care afectează legalitatea și caracterul reglementar al tranzacțiilor, regulamentar al tranzacțiilor, mă scuzați, care poate fi detectat din uh, verificările la primul nivel, adică în statele membre. Îngrijorător este că Curtea de Conturi consideră că au, statele membre au avut la dispoziție suficiente informații pentru a fi putut detecta și corecta erorile înainte de a declara cheltuielile către comisie. 75% din tranzacțiile afectate de eroare. Așadar, lucrurile se pot încă îmbunătăți. În legătură cu eficiența sistemelor și a autorităților de audit, desigur, Curtea a evaluat de asemenea dacă autoritățile naționale din Letonia și Sicilia au respectat uh, cerințele uh, regulamentare și uh, cum s-a asigurat că plățile au fost făcute corect. Mm, autoritatea de audit din Letonia a fost văzută ca fiind eficientă și cea din Sicilia ca fiind parțial eficientă. Această în urmă a subestimat rata de erori în, uh, în raportarea către comisie, uh, dar asta parțial ca rezultat al problemelor cu eșantionajul și extraborarea erorilor. Um, revizuirea uh, curții a activității de supraveghere a autorităților de audit uh, din partea Comisiei a relevat că atunci când au apărut uh, de slăbiciune statele membre, Comisia le-a notificat în legătură cu faptul că trebuie să ia măsuri de corecție. În legătură cu recomandările noastre, uh, Curtea recunoaște că Comisia a făcut multe eforturi pentru a simplifica contractele de subvenționare concentrându-se pe rezultate decât pe proceduri administrative complexe și în același timp a încercat să consolideze, consolideze să îmbunătățească activitatea de control și supraveghere. Totuși încă mai pot fi făcute multe pentru a se îmbunătăți situația, pentru că sistemele naționale de administrație și control uh, sunt doar parțial eficiente și uh, cheltuielile raportate comisiei rămân uh, afectate de uh, erori materiale. În acest context, Curtea cere Comisiei să-și continue eforturile și uh, recomandă să um, cear respectarea um, condițiilor de eligibilitate și să ceară mai, o mai mare simplificare a regulilor și eliminarea erorilor. Reamintește statelor membre că ele sunt responsabile să se asigure de caracterul corect și uh, legal al cheltuielor declarate și să facă uh, verificări mai bune la primul nivel. Încurajează autoritățile naționale să aplice toate mecanismele de corectare, cum ar fi întreruperea sau suspendarea înaintea raportării către comisie, să consilieze autoritățile de audit în legătură cu eșantionarea și uh, sfera de aplicare a auditului și să verifice acuratețea informațiilor și să încurajeze mm, utilizarea de către statele membre a opțiunilor permise de simplificare a costurilor. Mulțumesc pentru atenție. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Mulțumim foarte mult, domnule Ispir, pentru uh, declarația numele Curții de Audit. Aș dori acum să o rog pe dumneavoastră, domnule comisar, să ne uh, prezentați uh, intervenția dumneavoastră, remarcile dumneavoastră. Ați văzut deja uh, chestionarul nostru înscris și ar fi uh, bine dacă ați putea să ne dați răspunsuri la întrebările noastre și apoi, bineînțeles, vom putea clarifica mai multe aspecte. Oricum, bun venit în Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei și a Curții de Conturi. Este o mare plăcere pentru mine să mă pot adresa dumneavoastră în contextul descărcării bugetare pentru anul 2011. Este o onoare să pot face asta, mai ales în legătură cu noul capitol referitor la ocupare și afaceri sociale. Aceste aspecte sunt uh, la, în inima proiectului european și vitale pentru a face față crizei actuale în această situație dificilă a crizei și a negocierilor bugetare, uh, este foarte important să arătăm cetățenilor că cheltuim banii în mod corect. 2011 am avut rezultate um, care confirmă rezultatele sau evoluțiile pozitive din ultimii ani. Aceste rezultate sunt cu atât mai remarcabile cu cât a existat o creștere de aproximativ 40% în volumul plăților în 2011 față de 2010. Majoritatea programelor operaționale sunt uh, în viteză de croazieră, să spunem așa. În primul rând, um, Digi Ocupare a avut o nouă politică în ceea ce privește introducerile și suspendările. Este foarte clar, când identificăm slăbiciuni semnificative, încetăm să facem plăți. Comisia a făcut o investiție în audit, iar statele membre acum reacționează mult mai repede pentru că sunt confruntate cu o amenințare credibilă. Însă, încetarea plăților nu este suficientă și nici nu este obiectivul nostru, de fapt. Rezolvarea problemelor necesită um, o cooperare proactivă uh, între statele membre și Comisie. Cred că acum vedem rezultatele pozitive, implementarea, uh, rata de implementare a crescut și rata de eroare a scăzut. De asemenea, promovăm agenda de simplificare, mai ales încurajând statele membre să se folosească de oportunitățile incluse în regulament oferim sprijin statelor membre în acest domeniu în mod continuu și suntem relativ mulțumiți de progresele uh, făcute în domeniul simplificării. Rezultatele ne arată că mai sunt lucruri de făcut. O, rată semnificativă, o parte semnificativă a ratei de oroare, de eroare ar fi uh, putut fi evitată dacă uh, simplificarea ar fi avut loc. În continuare există erori, um, sarcine, povară administrativă pentru beneficiar și întârzieri atunci când de fapt ele ar fi putut fi, um, ar fi, putut fi evitate. Deci încercăm să punem accentul pe simplificare așa cum um, a recomandat și curtea. Al treilea rând, raportarea s-a îmbunătățit s-a făcut o, a, a avut loc o abordare mult mai strictă, cu mai puțină toleranță, ceea ce înseamnă că a existat o reacție mai rapidă din partea statelor membre care s-au asigurat că corecturile sunt făcute la timp. Toate aceste elemente sunt bune și importante, însă rezultatele portate de curte arată că mai este loc de îmbunătățire. Dați-mi voie să mă refer la două exemple specifice în care s-au luat, uh, s-au luat măsuri în urma raportului curții din 2011. A venit momentul să înțelegem că complexitatea vine de multe ori din regulile stabilite la nivel național și nu la nivel european încălcările regulilor naționale sunt, uh, constituie 86% din rata de eroare. Trebuie să continuăm așadar uh, eforturile de a avea opțiuni simplificate de plată și să lucrăm cu statele membre pentru a le, a le convinge să-și uh, adapteze regulile atunci când acestea sunt prea complicate. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că Curtea a, recunosc- a recunoscut că la 76% din rata de eroare pentru Fondul Social European existau suficiente informații pentru a corecta aceste erori înainte, ca, înainte de certificare. De aceea sunt de acord cu președintele Caldera când spune că trebuie să existe un angajament mai mare din, uh, din partea autorităților naționale de gestiune și control al banilor europeni. Ca urmare a observațiilor din raportul curții, am implementat deja o serie de acțiuni în acest sens. De curând, am scris tuturor autorităților de management, de gestiune, referitoare, referitor la nevoia de a consolida Uh, acțiunile de verificare și control și am solicitat acțiuni din partea, acțiune din partea lor. În continuare, organizăm seminare uh, și susținem statele membre în eforturile lor de uh, simplificare. În mai multe state membre au avut loc seminare informale. În următoarele săptămâni vor avea loc încă trei. Toate aceste acțiuni vor fi completate de un audit tematic referitor la eficiența verificărilor um, la nivel de management uh, pe baza evaluării de risc. Asta uh, ne duce la concluzia următoare. S-au făcut progrese mari în ultimii ani, însă trebuie să continuăm cu eforturile noastre alături de statele membre pentru a atinge obiectivul nostru de a avea o rată de eroare cât mai scăzută în cheltuirea banilor europeni. Domnule președinte, uh, statele membre sunt pe li prima linie a frontului în ceea ce privește implementarea fondul, Fondului Social European. Deci, uh, o mare parte din erori este, ține de responsabilitatea lor. De aceea, implicarea statelor membre în procesul uh, împreună cu Curtea de Conturi, uh, deci reuniunile comune, uh, tripartite, uh, trebuie să fie organizate, au fost și urmează în continuare să fie organizate pentru a îmbunătăți, pentru a crește sentimentul de responsabilitate și în rândul statelor membre. Împreună cu uh, comisarul Semeta, considerăm că organizarea de reuniuni tripartite este o bună practică și un pas critic în, uh, într-un proces care trebuie să continue într-un ritm susținut. Domnule președinte, stimați deputați, sper că aceste realizări și angajamentul de a continua pe această cale, uh, de asemenea recomandările curții și ale dumneavoastră, se vor reflecta în dezbaterea referitoare la descărcarea de gestiune pentru Comisie pentru 2011 și sper că vor fi luate și în considerare în discuțiile referitoare la cadrul financiar multianual 2014-2020. Provocările cu care Europa se confruntă sunt crescânde. Este nevoie de un, răspuns european uh, eficient și activ și noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a face asta. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Deschid dezbaterea acum. Cine dorește să ia cuvântul? Raportorul întâi, domnul Geier. Mulțumesc, domnule președinte. Când mă uit la imaginea de ansamblu a politicii de ocupare și a politicii sociale, ajung la concluzia următoare. Dacă statele membre și-ar face temele cu conștiinciozitate, am fi sub rata de eroare acceptabilă de 2%. Mai mult de 4 5 din erorile în acest domeniu sunt erori care au de-a face cu uh, neaplicarea corectă a uh, reglementărilor naționale. Și o mare parte a erorilor, aproape jumătate, după cum spuneați și dumneavoastră, domnule comisar Andor, ar fi putut fi uh, descoperite și corectate la Uh, verificările naționale la primul nivel. Deci, practic, nici nu mai putem să vă cerem dumneavoastră să îmbunătățiți uh, lucrurile. Trebuie să solicităm statelor membre să facă acest lucru. Și aș avea întrebarea în acest sens, conform experienței dumneavoastră, cum credeți că putem să înregistrăm progrese aici? La sistemele de control, um, putem înceta plățile. Este un impuls de a face progrese pentru că nu mai există bani. Dar dacă vrem să eliminăm, dacă vrem să creștem nivelul um, verificărilor la primul nivel, ce putem face pentru a convinge statele membre? Pentru că, din experiența mea, statele membre Uh, vorbesc cu plăcere despre better spending, despre cheltuieli uh, mai eficiente, însă uh, nu prea vor să aplice principiile. Și din țara din care vin eu, um, despre bani europeni, mentalitatea este mai degrabă că sunt tot banii noștri, deci nu contează chiar cum îi cheltuim. am putea găsi oare un instrument puternic de a convinge statele membre să, um, să participe? Și asta dincolo de munca pură de convingere, pentru că știm că cu argumente, mm, chiar dacă este o inițiativă lăudabilă, nu putem să să le convingem. Am senzația că unele măsuri un pic mai dure ar um, avea rezultate mai rapide. Însă îmi lipsește imaginația să mă gândesc la um, ce am putea face acum, de aceea vă adresez această întrebare. Domnule comisar, doriți să răspundeți direct la aceste întrebări? Um, uh, domnule președinte, domnule Gaier, Cred că subiectele pe care le-ați invocat sunt relevante într-adevăr și mai ales interacțiunea între serviciile Comisiei și autoritățile statelor membre. Modul în care această cooperare ar putea să ducă la o îmbunătățire în continuarea activității. După cum am spus deja astăzi, sigur, că o mare parte a erorilor uh, decurge din aplicarea unor uh, reguli naționale, iar uh, abordarea diferențiată de la un stat membru la altul um, este de asemenea o problemă. Oricum însă, bunele rezultate depind de activitatea ambelor părți și trebuie să continuăm abordarea din ultimii ani. Cred că în această etapă trebuie doar să continuăm metodologia aplicată fără să încercăm să o modificăm. Cred că este timpul să implementăm deciziile luate la nivel comunitar și întreruperea sau suspendarea continuării uh, unui program este o metodă de uh, stimulare a statelor membre pentru a-și îmbunătăți activitatea propriilor servicii. După cum am spus însă, depinde și de uh, seminariile pe care le organizăm, de impactul educațional al acestora, de contactele constante dintre părți pentru a putea convinge statele membre în legătură cu beneficiile unei metodologii simplificate și, de asemenea, în legătură cu precauțiile pe care trebuie să le ia, în legătură cu reglementările care nu s-au dovedit a fi eficiente. Și uh, cred că trebuie să existe o mai bună înțelegere Uh, vis-a-vis de auditările suplimentare și corecțiile pe parcurs care pot fi operate uh, pentru a ne deplasa în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Următoarea intervenție, Marcus Piper. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din păcate, va trebui să plec uh, peste câteva minute pentru că va trebui să um, asist la un vot pe marginea unui raport propriu. Pe de altă parte, um, vreau să apreciez uh, faptul că în uh, domeniul competențelor domnului comisar, programele care se derulează înregistrează o cotă de eroare atât de mică, deci mi se pare că Aici lucrurile se desfășoară bine, dar să ne concentrăm pe ceea ce încă uh, nu funcționează bine, pentru că mai există totuși o rată de eroare, chiar dacă uh, în proporție de 86% lucrurile se desfășoară bine în statele membre. Deci, uh, trebuie să vedem unde pot fi operate corecții. Dumneavoastră deja ați sugerat că există uh, activități de școlarizare, de formare și uh, eu cred că uh, există o responsabilitate a Comisiei pentru a îmbunătăți lucrurile. În al doilea rând, chiar dacă în linii mari lucrurile merg bine, trebuie să ne întrebăm ce am obținut. Pentru că banii din Fondul European Social sunt destinați uh, pentru formare, educare și um, activitate uh, practică. Am investit în Grecia, în Spania, în uh, țări în care, pe plan global, în clipa de față, rata șomajului este foarte ridicată. Deci, noi vedem că, din punct de vedere al respectării legalității, activitatea se desfășoară bine. Pe de altă parte, această rată foarte ridicată a șomajului mă determină să ne întrebăm care este efectul pozitiv a ceea ce finanțăm noi. Există uh, uh, critici la uh, adresa modului în care politica de familie se desfășoară, rata divorțului este mare, dar uh, în țări în care situația este catastrofală în ce privește ocuparea forței de muncă, uh, acolo unde rata șomajului în rândul tinerilor depășește 40%, trebuie să ne întrebăm cum putem îmbunătăți lucrurile, uh, care sunt indicatorii uh, proiectați de dumneavoastră pentru a îmbunătăți această situație a șomajului în rândul tinerilor în perioada viitoare? Pentru că, pe de o parte, constatăm că activitatea Comisiei este mulțumitoare, pe de altă parte, rezultatele nu ne mulțumesc. Poate îmi permiteți o sugestie în legătură cu ultima întrebare. Trebuie să învățăm din uh, cea mai bună practică. Există repere din acest punct de vedere în Europa regiuni în care șomajul în rândul tinerilor este foarte scăzut pentru a putea valorifica acel model și în zonele în care ne confruntăm cu probleme din acest punct de vedere. Aș fi recunoscător dacă mi-ați putea răspunde. Mulțumesc, stimate coleg Piper, pentru că dumneavoastră nu puteți să mai rămâneți mult în sală, l-aș ruga pe domnul comisar să vă răspundă. Domnule Piper, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, Comisia trebuie să facă tot ce stă în puteri pentru a îmbunătăți rezultatele și de aceea acordăm o maximă atenție uh, acelor țări în care situația este mai dificilă, este problematică. Deci trebuie să valorificăm cele mai bune experiențe și comisia se străduiește fie să îmbunătățească reglementările fie modul în care fondurile sunt exploatate la maximum. Bineînțeles, există mare diversitate în ce privește performanțele atinse de diversele state membre. Dar uh, în ce privește cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, este într-adevăr important să demonstrăm că nu doar regularitatea legalitatea valorificării uh, fondurilor merge bine, dar și performanța utilizării fondurilor în ce privește inclusiv ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană. Chiar dacă noi uh, trecem acum printr-o criză economică și financiară fără precedent în Uniunea Europeană. Această criză economică și financiară din ultimii doi ani, care a derivat din structura fondului monetar și experiențelor care au fost înregistrate în anumite state cărora li s au impus măsuri de austeritate în această perioadă, cred că performanța Fondului European de uh, Solidaritate și Fondului Social um, a fost bună. Noi am reușit să sporim um, ritmul implementării uh, măsurilor, mai ales în țările care trebuiau să se dezvolte mai repede, dar și um, în special în Grecia. Eh, cu eh, guvernele care s-au succedat la putere în Grecia, noi am reușit să lansăm noi proiecte sociale și prin eh, acest fond european și asta demonstrează că acest fond poate mai ales într-o perioadă de criză, să-și demonstreze flexibilitatea pentru a răspunde la situația reală. Și un exemplu bun în acest sens este că că în rândul tineretului, prin o inițiativă lansată legată de oportunități pentru tineri, o parte din fondurile structurale au fost uh, puse la dispoziția uh, unei uh, pregătiri mai eficiente a tinerilor. Și asta s-a întâmplat în opt state membre, acolo unde rata șomajului în rândul tinerilor a fost cea mai ridicată. Uh, și în țări ca Italia și Spania, uh, în cele două țări baltice, în Irlanda, Portugalia, Grecia, uh, am acționat astfel și 10 miliarde de euro au putut să fie mobilizați pentru acest efort aproximativ o jumătate de milion de tineri șomeri au beneficiat de aceste programe. Sigur știm că numărul tinerilor șomeri este mult mai ridicat. Tocmai de aceea, săptămâna viitoare, Comisia va avansa un nou pachet de măsuri pentru uh, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Domnule Piper, sunteți mulțumit de acest răspuns sau doriți să mai adresați vreo întrebare? Nu? În cazul acest, îi dau cuvântul colegului Jean-Pierre Odi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru atenția pe care ne-o acordați. Curtea de conturi pentru a uh, își întemeia avizul, face un număr de sondaje și anume 180 în acest caz. Ne puteți spune sub autoritatea noastră câte plăți efectuați, incluzând, desigur, și plățile care sunt făcute de către statele membre în contul Uniunii Europene. Cred că e vorba de mai multe sute de mii, dar vă spun asta pentru că mi-e foarte greu să cred că cu un număr de sondaje atât de puțin ridicat, doar 180, se poate forma o opinie, un aviz care să fie uh, și relevant în ce privește respectarea normelor de audit. O a doua întrebare, în legătură cu controlul autorităților de audit. Deci au existat două autorități care au fost controlate. Controlele au... Aici m-aș referi mai degrabă la Curtea de Conturi. Controlele au fost efectuate în legătură cu aspecte tehnice. Eu sunt convins că trebuie să ne punem semne de întrebare în legătură cu independența acestor autorități, pentru că m-am deplasat la fața locului mai multe Uh, state membre și cred că trebuie să examinăm serios dacă aceste autorități sunt sau nu independente, cine le conduce, cum sunt remunerați funcționarii, cum sunt ei numiți, pentru că sunt convins că aceste autorități se află sub autoritatea unor ministere din statele membre, deci nu sunt cu adevărat independente. Și o ultimă observație în ce privește administrarea comună. Portofoliul noastră, domnule comisar, este unul care se află aproape în totalitate în administrare uh, comună. Și vă mulțumesc că ne-a spus foarte cinstit că multe erori provin din statele membre. Știam deja acest lucru. Eu chiar în plenară și în această comisie am spus că trebuie să ne întrebăm dacă nu am în momentul să eliminăm această administrare comună. Adineaur, un coleg uh, se întreba cum putem găsi soluții cu statele membre. Noastră comisie este responsabilă, conform tratatelor, e adevărat, dar această administrație comună, care la vremea ei și-a avut utilitatea, uh, trebuie pus acum sub semnul întrebării. Nu știu dacă mai are sens să o păstrăm. Eu propun să știm, să știm cât ne costă acest tip de organizare și dacă e eficientă pentru că citim rapoartele Curții de Conturi, ne dăm seama că această administrare comună prezintă un mare număr de erori, fraude, acte de corupție și cireașa de pe tort e că Uniunea Europeană nu e în stare să-și plătească facturile, 8 miliarde de euro, pentru că n-am fost în stare să uh, prevedem trezoreria Uniunii Europene între necesitățile care apar din statele membre și Comisarul pentru Buget, care a făcut uh, adunările, deci nu se pot plăti facturile pe 2012, ar trebui să ne fie rușine. Și toate astea pentru că există această administrare în comun care, iată, nu a fost în stare să organizeze trezoreria. Deci între caracterul complex la nivel național, erori și toate aceste probleme, eu pun sub întrebări întrebării această administrare comună și domnule comisar mi-a dat o idee când a spus că era vorba de nivelul național, aici mă adresez coordonatorilor grupurilor politice, eu cred că ar trebui o dezbatere sinceră cu parlamentele naționale, pentru că parlamentele naționale contro- controlează guvernele. Noi mă rog, putem controla Comisia Europeană, dar haideți să discutăm sincer cu cei din parlamentele naționale și să eliminăm acest tip de organizare în care fiecare guvern la nivelul său spune de fapt dați-mi bani înapoi și această organizare permite tuturor să-și recupereze banii. Eu aș vrea o abordare europeană a gestionării fondurilor și a controlului bugetar. Trebuie să ne putem crea propria gestionare financiară la nivelul Uniunii Europene. L-am întrebat și pe colegul noastră Șemeta. I-am pus aceeași întrebare. Mi-a răspuns că nu avem mijloacele necesare, nici financiare, nici de personal. Poate m-am exprimat eu greșit, că dacă eliminăm această gestionare în comun, va trebui să creăm o funcție financiară la nivelul Uniunii Europene, care cred eu că ne va costa mai puțin decât toate celelalte tipuri de organizare care funcționează în toate statele membre. Acum poate nu veți răspunde, dar v-aș întreba și pe asta. Nu sunteți președintele Comisiei Europene, dar în calitate de comisar, care are un portofoliu de 100% gestionare comună, vă întreb ce credeți dumneavoastră în legătură cu ideea de a avea o gestionare centralizată a fondurilor europene? Mr. Odi. Uh, Mulțumesc, domnule Odi. În primul rând, în legătură cu reprezentativitatea la care v-ați referit. Eu cred că trebuie să mă uh, bazez, să am încredere în, profesiona, în, profes, în profesia de auditor în acest caz și să am încredere în eșantionare. Și nu pun sub semnul întrebării natura reprezentativă a acestor eșantioane. E vorba, pe urmă, de o problemă de natură matematică. Consider că trebuie să avem încredere în modul în care au fost uh, adunate aceste eșantioane și în acest exercițiu. În ce privește gestionarea comună și statele membre și autoritățile de audit, eu cred că, în primul rând, e vorba de o alegere politică. Și cred că există motive pentru a menține acest tip de organizare. Nu neg că există anumite probleme din ambele părți, însă principiul gestionării comune și practica sa e legat de eh, ideea că strategiile de dezvoltare ale diverselor agenții și state membre trebuie să fie autonome și trebuie să își dezvolte propriile strategii și Comisia și instituțiile europene în general trebuie să joace doar un rol de susținere. Și asta trebuie să uh, contribuie la mai multă convergență și din ce privește, din punct de vedere al gestiunii financiare, să îmbunătățească performanțele. Însă noi am putut vedea că experiența susține acest tip de argumentație și chiar dacă avem acum misiuni mai multe, ne va ajuta și pe viitor. Și ne, trebuie să ne gândim că sunt multe regiuni care, până la urmă, Uh, ies din categoria de coeziune și apoi trebuie să se bazeze pe ele însele și sigur că cooperarea anterioară între instituțiile europene și autoritățile locale ajută la crearea de practici care înseamnă, până la urmă, standarde internaționale. Deci este un proces pe termen lung și dacă îl privim așa, cred că găsim motivul acestei alegeri politice, dincolo de principiul general al subsidiarității. Thank you very much. You want to uh, come in again? Vă rog, o întrebare suplimentară. Poate nu m-am exprimat bine, spune domnul Odi, în legătură cu uh, eșantioanele și numărul de plăți. Dumneavoastră, de la dumneavoastră aș dori să știu care e totalul plăților. E 100 de mii, 400 de mii, un milion. Ce plăți se uh, fac către beneficiar final sub autoritatea dumneavoastră? va răspunde directorul general. E o problemă tehnică și permitem să răspundă noi directorul general că vrem să avem răspunsuri cât mai precise posibil. Vă rog. Bun, poate, vă veți, poate fi, veți fi dezamăgit pentru că nu voi fi în stare și nu mă voi expune, dar nu e vorba de ordinul sutelor de mii oricum. E vorba de ordinul miilor de plăți în acest sistem de gestionare comună. E, mergem împreună cu prefinanțarea, apoi cu finanțarea și asta pe linie cu uh, cheltuielile pentru proiecte, de la proiect la proiect. Dar eu pot verifica și cu cooperarea domnului comisar, vă putem trimite informații concrete în legătură cu numărul exact de plăți. Da, e clar că e de ordinul miilor și nu a sutelor de mii. Președintele, doriți un răspuns suplimentar? Nu. Bine, mulțumim. Uh, acum următoarea pe listă, doamna Inge Gresle. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu pentru raportul anual de activitate. Mi se pare compact, um, um, informațiile sunt ușor, ușor de găsit. Din acest raport anual vedem uh, pentru anul 2000-2006 că există încă uh, 2 miliarde de euro uh, care au rămas și a mai, găs- a mai rămas. Uh, a, a durat mult timp până ca uh, să ajungem la o încheiere, pentru că suntem aproape la finalul anului 2012. Mă interesează și următorul fapt. Când vedem câte programe mai erau deschise în 2011 din această perioadă, aș vrea să știm, știu care a fost evoluția acestora. Aș vrea să-mi spuneți care considerați că este cauza principală a acestor amânări. Mi se pare că durează din ce în ce mai mult uh, să încheiem proiectele, să, le, să ducem la bun sfârșit și uh, oricum situația financiară este din ce în ce mai dificilă. Apoi, în ceea ce privește Grecia, Grecia a fost calculată ca low risk, cu risc scăzut, însă are o rată de absorbție de, 75, de aproximativ 75 de miliarde. Um, cum apreciați acest lucru? Cum evaluați acest lucru? Am senzația că nimeni nu mai evaluează prea bine uh, prea mult lucrurile. Cum arată situația cu Grecia? Președintele, mulțumim, doamnă Gresle. Domnule comisar, aveți cuvântul. Doamnă Gresle, dacă îmi permiteți, voi începe cu Grecia. Mai ales și pentru că am discutat asta deja parțial și pentru că, într-adevăr, din, din punctul de vedere al capacității administrative, rămâne o provocare. În ciuda faptului că unul dintre programele Fondului Social European din Grecia avea tocmai asta ca obiectiv, îmbunătățirea um, capacității administrative și reforme în acest domeniu. A trebuit să cooperăm strâns cu autoritățile și cu miniștrii pentru a uh, pune lucrurile pe direcția cea bună și a atinge viteza necesară. Când prim-ministrul uh, grec a fost aici, i-am atras atenția asupra acestei probleme și asta nu numai pentru binele său, să spun așa, ci și pentru uh, și și luând în, în, în considerare implicațiile mai largi. Ce aș putea să vă spun este că în Grecia ne bazăm pe noi, pe serviciile noastre, dar Uh, în același timp, de mai mult de un an a existat un task force care funcționează acolo și există o strânsă cooperare a serviciilor noastre cu acest uh, task force și cu autoritățile din Grecia, astfel încât performanța s-a îmbunătățit din toate punctele de vedere, atât calitative cât și cantitative. Dacă mă întrebați dacă sunt de pe deplin mulțumit, e bine, nu, dar situația se îmbunătățește și este oricum foarte dificilă. În ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, referitoare la încheierea, închiderea um, perioadei 2000-2006. Nu trebuie să vă spun faptul că este o, vorba de o propunere foarte lungă de, de o, o procedură foarte lungă, uh, asta și datorită faptului că se poate încheia un program numai în momentul în care suntem convinși că totul este în regulă și, bineînțeles, pentru a ne convinge de asta poate dura ceva vreme. Dar dacă doriți cifra actuală, este 154 de programe care au fost închise de către uh, Uh, DG Ocupare și restul sunt în analiză. Este clar o majoritate, uh, cea a programelor închise. Au rămas 85 de programe dintr-un program, dintr-un total de 239. Mulțumim. Doamna Gresle, încă o întrebare. Așadar, două treimi dintre programe sunt închise, deci o treime au rămas deschise, aproximativ. De ce se întâmplă asta? Nu poate fi normal ca la șase ani după ultimul cadru uh, financiar multianual să avem nevoie practic de aceeași perioadă uh, ca și a cadrului financiar multianual pentru a încheia programele. De ce se întâmplă asta? Care este fenomenul care cauzează asta? Ce durează mai mult timp este colectarea informațiilor, uh, respectând în același timp regulile din statele membre și procedurile din statele membre. Asta, din păcate, duce la această situație. timpul, da, este într-adevăr uh, lung, însă este rezultatul uh, vitezei cu care primim înapoi răspunsurile și informațiile de la statele membre. Bineînțeles că uh, nu vrem să tragem concluzii pripite sau să, încheiem, să închidem programe fără să fi verificat toate detaliile. Președintele, din nou doamna Gresle, iar apoi domnul Geier. După cum spunea și domnul Geier, în, din analiza dumneavoastră ați identificat uh, faptul că cel mai des erorile au loc la nivel uh, național. Și asta nu apare la nivelul a ceea ce trebuie să fie uh, finanțat, pentru că statele membre stabilesc aceste obiective. Nu trebuie noi uh, și asta este greșeala care s-a făcut din nou uh, în sistemul actual. Ceilalți pot să decidă ce vor, vor să financeze. Iar apoi această lipsă a rezultatelor Cheltuim bani ca să scăpăm de ei sau cheltuim bani ca să rezolvăm o problemă? Eu aș vrea chiar să rezolvăm o problemă. Eu n-am înțeles care este impresia dumneavoastră referitoare la succesele pe care vrem să le obținem cu acești uh, bani. Unde sunt acestea? Uh, întrebări destul de dificile, însă poate putem să uh, noi la Parlament să ajutăm pe, să ajutăm Comisia. Domnule președinte, sunt întrebări foarte importante, într-adevăr, pentru a putea înțelege cifrele din analiză. Și pentru asta ar trebui să clarificăm cum ar fi posibil, de exemplu, să îmbunătățim performanțele în ceea ce privește eligibilitatea. De ce această alegere este la latitudinea statelor membre? Eu sunt convins că acest lucru ține de marea diversitate a ă, realităților economice și sociale din Uniunea Europeană. Dacă nu ă, lăsăm spațiu de manevră, putem ă, permite numai programe foarte generale în timp ce eu cred că FSE, dar și alte fonduri, trebuie să adreseze, să abordeze probleme specifice uh, la nivel uh, național. Iar eligibilitatea trebuie să fie definită conform condițiilor locale. Iar asta duce la această definiție pe care o avem. Bineînțeles, asta nu înseamnă că totul va fi perfect uh, foarte repede. Uh, uneori statele membre învață din experiență, învață făcând cum uh, să definească mai bine eligibilitatea. În același timp, însă, cred că foarte importantă este simplificarea. În plus, trebuie să încurajăm și statele membre să utilizeze opțiunile mai simple pentru a reduce rata erorii. Apoi, în ceea ce privește rezultatele și cum le evaluăm, eu aș propune să vedem această întrebare în contextul crizei um, și să vedem cum aceasta a afectat dezvoltarea economică și socială în Uniunea Europeană. În urma recesiunii din 2009 și 2010, un număr mare de locuri de muncă au fost pur și simplu distruse. Dacă ne uităm la perioada anterioară, a avut loc, a avut, am avut o perioadă foarte bună cu creșterea numărului de locuri de, locuri de muncă, de exemplu în strategia Lisabona s-au uh, luat măsuri în domeniul uh, învățării pentru parcursul vieții, uh, Uh, investiții în capitalul uman în Uniunea Europeană. Însă, din cauza recesiunii și a ceea ce îi spuneam și domnului Piper, uh, uh, din cauza consecințelor foarte dif- diferite la nivelul Uniunii Europene a, a, a crizei, multe locuri de muncă au fost distruse Însă eu cred că de îndată ce criza va fi rezolvată, va vom putea vedea că există un, uh, o bază de capital uman în, uh, în Uniunea Europeană. Însă, pentru asta este nevoie de o abordare țintită, uh, de o utilizare a instrumentelor noastre financiare eficientă și și țintită. De obicei, statele membre au inițiativa de a uh, schimba programele operaționale și pentru prima dată, din cauza șomajului în, rândului, uh, în rândul tinerilor, Comisia a făcut propuneri uh, statelor membre. Rezultatele trebuie așadar să fie evaluate în contextul lor, iar contextul actual este foarte dificil. Însă, dacă vedem lucrurile în termeni concret, concreți, programe și așa mai departe, cred că evaluarea poate să fie destul de pozitivă. Mulțumesc. Urmează Jens Geier. Also zunächst mal ein un comentariu în legătură cu întrebările. Sunt favorabil ideii ca în această comisie să discutăm despre modul în care pe viitor va trebui să extindem accentul pe care îl punem de la um, verificările comparative pe care le facem uh, la um, o, um, un control mai aprofundat. Am af- aflat de pildă că în Statele Unite 4 cincimi din verificări sunt de performanță. Pentru că altfel nu poți să uh, ajungi la obiectivele pe care ți le stabilești. Deci, întrebarea, ce obținem prin banii pe care îi folosim. Întrebările adresate de domnul Piper, de doamna Gresle, sunt întru totul justificate. Pentru că uh, constatăm uh, că uh, problemele esențiale, de fapt, continuă să existe. Iar dacă fondurile vor fi mărite, bineînțeles că trebuie să acționăm mai curajos. Altfel, eh, spun, ar trebui ca bugetul eh, european eh, să fie dublat ca să putem să ne atingem obiectivele. Trebuie să ne gândim că șomajul în rândul tinerilor de mulți ani a fost foarte ridicat. Deci, nu ă, comisia este cea care poate să rezolve această problemă singură. Deci, ă, trebuie să ținem seama și de principiul subsidiarității, care în Germania, de pildă, este strict respectat. Ă, nu avem posibilitatea să acționăm pe plan comunitar. Comisia uh, nu are posibilitate să impună statelor membre modificări substanțiale acolo unde subsidiaritatea funcționează și este uh, valabil inclusiv în raport cu Germania. Deci se poate face eventual o recomandare prietenească noi am salutat faptul că în cadrul semestrului european există posibilitatea din partea Comisiei să analizeze modul în care sunt cheltuite bugetele naționale. ei bine, dacă uh, studiem modul în care uh, sunt administrate bugetele naționale în anumite state, se ridică mari semne de întrebare, inclusiv în ce privește Germania, de pildă deci asta doar ca o idee asupra căreia trebuie să medităm. Noi uh, trebuie să avem pretenții din partea Comisiei doar în ce privește uh, modul în care operează cu instrumentele pe care noi îi le furnizăm. Și uh, din acest punct de vedere trebuie să analizăm rezultatele. Dacă tratăm astfel lucrurile, atunci cred că uh, sunt de acord, inclusiv uh, cu cerința de a organiza auditări de performanță. Aș mai avea o întrebare adresată domnului comisar Andorf, chiar dacă uh, este cumva legată și de următorul punct de pe ordinea de zi, este vorba despre instrumentele financiare. Este o modalitate nouă în ce privește uh, administrarea bugetului și în măsura în care pe noi ne preocupă acest aspect, putem să ne bucurăm pentru că acolo unde sunt folosiți banii europeni vom avea o pârghie mai bună la îndemână când vom controla modul în care sunt respectate regulile. Iar instrumentarul privind controlul instrumentelor financiare încă nu este 100% finalizat. Vă întreb în ce măsură puteți opera deja cu noile instrumente financiare și încă o întrebare adresată Curții Europene de Conturi. La diversele discuții pe care le-am avut cu reprezentanții serviciilor Comisiei, am auzit că aceste întâlniri trilaterale uh, Curtea de conturi plus Comisia plus reprezentanții statelor membre în contextul măsurilor de pregătire uh, a specialiștilor despre care a vorbit domnul comisar au rezultate foarte bune. În măsura în care aceste trei părți se întâlnesc, rezultatele sunt foarte bune și uh, șansele de reducere a erorilor cresc. Deci noi ar trebui să găsim o mai mare înțelegere în statele membre despre modul în care trebuie să se efectueze controlul cheltuierilor banilor europeni. Deci aș vrea să aud cum apreciază Curtea uh, de conturi această perspectivă și dacă aveți posibilitatea să extindeți aceste practici. Mulțumesc și o serie întreagă de întrebări. Domnule comisar, doriți să răspundeți? Mulțumesc, domnule Gaier. Foarte pe scurt, în legătură cu specificul Germaniei și uh, recomandărilor care se referă la politicile legate de piața muncii. Pentru mine acesta este punctul de referință și nu cred că trebuie să aprofundăm aici lucrurile. În legătură cu uh, noile uh, instrumente de inginerie financiară, cred că la ele vă referiți. Bineînțeles că le acordăm o atenție deosebită, inclusiv a performanței lor, Având în vedere natura novatoare a acestor instrumente, sigur că și alte fonduri structurale uh, au uh, fost aplicate în baza acestor instrumente pentru a vedea care este regularitatea utilizării și performanța fondurilor. Tabloul uh, în acest context este că Um, aceste instrumente, în ce privește volumul, reprezintă doar 2% și totuși noi vom urmări aceste aspecte pentru a evita riscurile, chiar dacă uh, uh, în ce privește microfinanțarea, eh, am dorit să vedem dacă statele membre consideră că eh, este necesară în baza acestor instrumente. Iar acest procentaj de 2% eh, demonstrează și pe de altă parte și că încă nu am avut vreo experiență proastă în ce privește regularitatea nu există o deviere față de uh, rata obișnuită de erori, dar în continuare vom urmări modul în care aceste instrumente operează. În ce privește procedura tripartită, subliniez utilitatea lor, nu doar uh, pentru a clarifica uh, situații uh, din Uh, performanța trecută, dar și beneficiile pentru viitor, pentru a configura mai bine practicile uh, la care statele membre recurg pentru uh, a furniza consultanță în legătură cu uh, posibilitățile de îmbunătățire a managementului. Deci este posibil să continuăm aceste întâlniri tripartite. Noi susținem această idee la nivelul Comisiei. Bineînțeles că trebuie să găsim și resursele necesare financiare pentru a continua această practică. Mai am doi colegi care doresc să intervină, nu? dar o întrebare era adresată și curții ă, de conturi, domnule Ispir. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu întâlnirile tripartite, ă, noi am constatat că la nivelul Comisiei și statelor membre există entuziasm privind această procedură, dar trebuie să ne gândim că aceste întâlniri tripartite trebuie să rămână uh, un pas excepțional uh, în cadrul procedurilor. Esențial este să avem un răspuns înscris al uh, concluziilor pe care curtea le trage în baza auditărilor pentru că statele membre trebuie să se mobilizeze ele pentru a furniza răspunsuri la observațiile curții. Comisia trebuie să încurajeze statele membre să uh, furnizeze aceste uh, răspunsuri în scris la observațiile curții. Întâlnirile tripartite uh, trebuie să fie, cum spuneam, situație excepțională după ce procedurile normale sunt toate îndeplinite. Este important ca întâlnirile tripartite să fie bine pregătite în prealabil. Noi am folosit această modalitate în raportul nostru, capitolul 6, privind uh, anul 2011 dar nu toate uh, camerele curții au recurs la această procedură, pentru că, repet, este o procedură excepțională pentru a obține clarificări, dar în prealabil, în relația cu statele membre, uh, trebuie să existe uh, reacții la concluziile auditărilor. Mulțumesc! Uh, certainly I fully understand and respect. Da, înțeleg și respect pe deplin uh, spusele domnului Spir și punctul său de vedere și sper că nu avem puncte de vedere, puncte de vedere contradictorii, ci uh, complementare în ce privește fondul acestui exercițiu. Subliniez din nou importanța întâlnirii pentru noi. Cred că sunt foarte de folos când se referă la chestiunile mai sistemice ale controlelor, practicile în statele membre și de aceea considerăm că e vorba de o investiție pe termen lung sau termen mai lung, care poate aduce beneficii. Nu imediate și nu credem că va înlocui în niciun caz alte forme de proceduri standard. Ok, vielen Dank. Äh, als nächstes die Mulțumesc. Doamna să vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu cred că e foarte dificil să ajungem la evaluarea performanței atunci când nu putem avea o idee clară a aspectului uh, legal și reglementar al problemelor. Dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că astăzi avem uh, un procent de 11,7% de șomaj în rândul tinerilor, rata sau procentul cel mai ridicat pe care l-am avut vreodată în Europa. Și eu mă, pe mine mă îngrijorează faptul că dumneavoastră spuneți că criza a distrus uh, sau a anihilat eforturile făcute de uh, Comisia Europeană în, această, în acest tip de politică. Eu cred că cu toate eforturile bugetare în acest domeniu, dacă banii ar fi fost investiți corect, am fi avut astăzi tineri întreprinzători care ar fi fost în stare să ne scoată din criză. Și, din păcate, lucrurile nu stau așa astăzi. Știu că noi dăm vina pe bănci sau pe instituții financiare pentru că ele nu acordă credite uh, tinerilor și asta poate fi o parte a problemei, dar mă îngrijorează că dumneavoastră nu recunoașteți uh, răspunderea sau cine are răspunderea crizei în problema șomajului. Pentru că eu cred că Există o problemă cu politicile comise și rezultatele se văd în general. Mulți dintre noi, cei care eh, ședem aici, suntem implicați în negocierea bugetului pentru 2013 și în eh, negocierea unui buget pentru perioada 2014-2020. Și, sincer vorbind, nu vreau să mai pun bani ai uh, votanților mei în politici care nu funcționează. Acum s-a sfârșit uh, timpul vorbelor. Trebuie să găsim soluții și bineînțeles șomajul e problema principală, dar eu nu văd uh, că politicile noastre scot Europa din criză și aș vrea să-mi spuneți, cel puțin dacă recunoașteți unul sau două puncte în care considerați că uh, s-a greșit din punct de vedere politic. Mulțumesc. Vă rog, domnule comisar. Da, mulțumesc. Bun, salut uh, această modificare a discuției sau tranziția discuției spre evaluarea instrumentelor financiare și pe termen lung. De aceea am și deschis această cale nou regulament uh, propus de Comisie. Dar hai să ne concentrăm acum pe situația actuală sunt de acord că e foarte importantă. Deci de ce acest șomaj ridicat în rândurile tinerilor, mai ales în prima fază a crizei? Vedem în țări ca Spania, de exemplu, ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat anterior și ce, ce rol au de jucat fondurile UE și Fondul Social European. Eu consider că acest rol este unul foarte modest Problema uh, principală și fundamentală e modul în care unele dintre aceste economii au acționat și când a crescut șomajul tinerilor. Modul de dezvoltare pe care l-au ales ei în ciclu anterior, mai ales în cazul Spaniei, faptul că creșterea economică a fost prea legată de doar câteva sectoare, cum ar fi cel al construcțiilor și al proprietăților imobiliare, ceea ce a creat o bulă și, din nefericire, sigur, perioada de dezvoltare economică a atras mulți tineri această bulă. Poate unii dintre ei au renunțat la studii uh, pentru niște beneficii și câștiguri rapide și nu au investit în uh, educație. Bun, dacă acest lucru ar fi putut fi evitat printr-o abordare diferită din partea fondurilor europene și mai ales Fondul Social European, eu cred că, de fapt, nu s-ar fi putut schimba prea mult. Pentru că programele sau modul în care acestea erau concepute au fost la latitudinea statelor membre și a regiunilor. și uh, a existat o absență a, unu, a unora dintre uh, pilonii guvernanței, dar acum doar în ultimii, dar doar în ultimii doi ani există și capacitatea de a influența politicile statelor membre prin guvernanța economică, din semestrul european, cu recomandări specifice pentru fiecare țară și cu o legătură explicită între recomandări și utilizarea instrumentelor financiare europene care să le permită ieșirea din criză, de exemplu prin modernizarea uh, educației de tip tehnic, profesional. Doar săptămâna trecută în Lisabona am văzut un proiect în care foarte bine a fost utilizat uh, Fondul Social European pentru a se moderniza acest tip de studii cu tehnologii de ultimă oră. Bun, dacă o, o, o asemenea acțiune ar fi putut împiedica criza din Portugalia, probabil nu. Investițiile s-au îndreptat uh, în direcția corectă din punct de vedere al instituțiilor europene, însă politicile uh, de competitivitate și managementul financiar al Portugaliei în acest caz, nu au creat mediul potrivit. Și atunci când s-a produs criza, din nefericire, din păcate, acești factori nu au dus decât la agravarea situației și nu la atenuarea efectelor crizei. Așadar, eu cred că întrebarea și chestiunea generală este foarte complexă și aș fi de acord cu dumneavoastră când spuneți că politicile anterioare ar fi putut fi mai robuste și poate că asta ar fi necesar pe viitor. De exemplu, în domeniul antreprenoriatului, cunoștințelor de limbi străine, care iată acum devin foarte importante în educație și formare, mai ales în unele țări din sudul Europei, în ticuri, care reprezintă de asemenea o, o formă de cunoaștere orizontală. Ticurile sunt necesare acum în orice fel de profesie. Da, concluziile astea deja au fost uh, foarte bine expuse și în pachetul de ocupare adoptat de Comisie în aprilie. Uh, acolo există linii directoare mm, și când Comisia continuă dialogul cu statelor membre pentru conținuturile viitoarelor programe din această zonă. Uh, președintele. Domnule comisar Andor, asta leagă discuția uh, cu ce spuneau colegii Piper și Odi în legătură cu uh, portofelul ăsta. Dacă este o gestionare comună, programele operaționale ale statelor membre sunt eh, înființate și întrebarea este faptul că eurosceptici critică situația în care banii ajung în sectoarele greșite ale economiei. Oare, -ar, oare ar exista o diferență dacă dumneavoastră ați putea uh, lua decizia sau care, ce învățăminte putem noi trage pentru viitoarea perioadă financiară? Sunteți în favoarea unei condiționalități mai stricte mm, pentru a ghida uh, fondurile UE și a îndrepta în alte sectoare ale societății? Uh, răspuns. Eu am fost în favoarea uh, unui nivel mai mare de condiționalitate, mai ales la nivelul legăturii cu actualor, actualele politici, și la ce folosesc instrumentele financiare și nou cadru financiar multianual și reglementarea acestuia, am introdus mai multe condiționalități ex ante cu o concentrare mai mare asupra priorităților de investiții, chiar înaintea uh, activităților de întocmire a programului concret. Am uh, avut vorbiri cu mulți parteneri din statele membre și regiuni și am subliniat importanța acestor priorități de investiție, toate acestea în contextul procedurii pentru obiectivele Europa 2020. Deci sunt uh, în favoarea unei asemenea abordări. Cred că trebuie să găsim un echilibru diferit față de situația în trecut între rolul instituțiilor europene și uh, celălalt statelor membre. Însă consider că uh, nu putem face asta fără Adică putem, mă scuzați, uh, face asta fără a pune sub semnul întrebării în general gestionarea în comun, ci prin uh, punerea mai mult accentului asupra obiectivelor comune, în cazul meu pentru politici de ocupare și sociale, uh, să punem accentul pe valoarea adăugată a guvernanței economice și a semestrului european pentru a veni cu recomandări concrete și legătura între acestea și funcționarea fondurilor structurale. Next. Mulțumesc. Urmează Ina Gresle. Încă o întrebare, însă înainte aș dori să-i spun colegului Gaier că eu cred că inițiativa Better Spending, cheltuieli mai eficiente, e bine, are exact același obiectiv pe care noi încercăm să-l atingem de ani de zile în această comisie. Deci nu văd o contradicție în faptul că unele state membre uh, au descoperit uh, acest lucru la nivel național. Era timpul. Cred că trebuie să arătăm că banii europeni au dus la ceva. Și de multe ori această dovadă clară lipsește. Fondul de globalizare, de exemplu, despre acesta nu am discutat. Care credeți că este succesul acestuia și în proiecte individuale, dar credeți că putem să arătăm că a funcționat bine? Apoi, task force-ul. Ați spus că există o bună, o strânsă cooperare cu uh, task force-ul din Grecia și situația din Grecia ne îngrijorează pe toți. Dați-mi voie să întreb cum arată această cooperare? Care este rolul acestui task force în programele FSE? ca, cum, cum au loc lucrurile? Președintele, domnule comisar, mulțumesc. În ceea ce privește fondul de adaptare la globalizare, eu cred că este un instrument foarte important, uh, poate chiar indispensabil, care are o valoare adăugată extraordinară. Și asta în moment de criză în care Uh, locurile de muncă au multe locuri de muncă au dispărut în statele membre. E bine, acest fond a reușit să ajute oameni în situații în care un număr foarte mare de persoane au fost concediate în același timp. Uh, aceste persoane au fost ajutate să găsească un nou loc de muncă sau să-și uh, creeze propria afacere într-un timp destul de scurt. Am avut statistici anuale referitoare la acest fond Ultimul, uh, ultimele statistici au fost în august pentru anul anterior și aceste statistici au arătat capacitatea acestui uh, fond, mai ales într-un moment în care uh, politici, politicile fiscale vor trebui să fie mai stricte, statele membre vor trebui să fie mai disciplinate în ceea ce privește reglementările fiscale ale Uniunii Economice și Monetare, e bine, tocmai în această perioadă, în acest context, cred că acest fond are o valoare adăugată, ajutându-i pe cei care au fost uh, concediați. A existat și o delegație care s-a ocupat de criză, însă uh, Uh, activitatea acesteia a încheiat, chiar dacă criza încă nu a, s-a sfârșit. Aproximativ 100 de proiecte în mai multe state membre. Uh, nu toate statele membre au făcut, raport au făcut uh, apel la fondul de globalizare, însă răspunsul din partea celor care au primit ajutor și din partea autorităților a fost uh, în general pozitiv. Nu neg faptul că au existat unele cazuri dificile în care irea a fost uh, lungă și complicată, însă asta ținea mai degrabă de unele ambiguități în interpretarea eligibilității. Însă, cred că, în general, rezultatele sunt pozitive și de aceea am și propus o extindere a domeniului de aplicare a acestui uh, fond. Task Force-ul în Grecia este util, după cum vă spuneam, și asta uh, Chiar înainte să înceapă să funcționeze acest task force, m-am întâlnit cu domnul Reichenbach și de mai multe ori am putut obține de la el informații referitoare la progresul făcut. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește implementarea FSE, punctul esențial este să uh, menținem concentrarea guvernului asupra reformelor care trebuie să fie duse la bun sfârșit și să atragem atenția guvernelor și a ministrilor de resort, mai ales în acest caz uh, cel responsabil pentru ocupare, uh, să atragem atenția așadar la potențialul FSE de a contribui în acest caz mai ales când um, la nivel înalt um, persoanele care o dețin funcțiile se schimbă foarte des, cum s-a întâmplat în Grecia de curând cu miniștrii. De aceea este important să menținem anumite um, criterii constante, anumite standarde constante și să menținem aceeași direcție. Tocmai de aceea acest task force a fost uh, util uh, Bineînțeles că asta nu înlocuiește operațiunile standard ale angajaților comisiei, care, în mod regulat, trebuie să meargă în vizită, să uh, ofere consultanță autorităților și asistență. Mulțumim, domnule comisar. Doamna Gresle mai are o întrebare și și eu mai am o întrebare. Doamna Gresle s-a referit la inițiativa Better Spending, cheltuire mai eficientă, Regatul Unit, dar și Germania și alte, alte state contribuitor net, uh, consideră că s-ar putea face economii în, uh, în bugetul european, în modul în care sunt cheltuite fondurile europene. Ce părere aveți despre, uh, despre propunerea de a economisi din uh, fondul social european în statele care o duc mai bine și astfel să se reducă bugetul, pentru că mai ales uh, statele contribuitor net doresc o reducere a bugetului. Întrebarea este, considerați că ar fi logic să se uh, distribuie fondurile din FSE la nivel regional, deci practic să nu se mai ofere atâtea fonduri în regiunile mai dezvoltate, care o duc mai bine, ci să se dea mai mulți bani în uh, regiunile care uh, sunt în criză. Domnul comisar, abordarea pe care am luat-o la DG Ocupare am uh, integrat rezultatele um, rapoartelor referitoare la, o mai, la better spending, la cheltuirea eficientă a fondurilor, cu obiectivul de a îmbunătăți performanța pe care o ating statele membre prin FSE. Dacă ar fi să reducem dacă asta ar însemna că trebuie să reducem bugetul european sau că trebuie să reducem um, fondurile alocate Fondului Social European, mm, am unele îndoieli. Toate statele membre au, se confruntă cu provocări pe piața locurilor de muncă, chiar și cele care au reușit să mențină rezultate pozitive în domeniul ocupării, uh, creierii locurilor de muncă, și așa mai departe în ultimii ani. Bineînțeles, în țările mai periferice, problema principală este șomajul și deci crearea de locuri de muncă uh, cu uh, țintirea unor grupuri uh, foarte concrete, de exemplu tinerii. Însă Um, ceva ce nu este diferit în Uniunea Europeană este um, forța de muncă din ce în ce mai vârstnică, problema demograf- demografică. Um, de asemenea, există foarte multe țări care au un dezechilibru de gen pe piața de muncă. Există țări în care nu există specialiști în anumite domenii. Țări care o duc uh, cu mai bine. Mai bine am discutat cu miniștrii din aceste țări, de exemplu cu doamna ministru uh, von der Leyen și mm, am înțeles că există blocaje și aici. Există um, anumite tendințe demografice și anumite provocări economice care sunt legate de potențialul pieții muncii de a contribui la succesul economic. Foarte des, uh, în anumite domenii, lipsesc uh, anumite competențe, lipsește forța de muncă um, specializată și, da, putem discuta despre sectoare și regiuni uh, specifice, dar ideea este una generală. De asemenea, FSE trebuie să sprijine proiecte transfrontaliere, să uh, contribuie la mobilitate, să ducă la cooperare între serviciile publice din diferite state membre. Cred că nici, uh, nici în Germania șomajul în rândurilor tinerilor nu este, uh, nu este inexistent. Despre toate aceste lucruri am vorbit în uh, recomandările specifice de la țară la țară. Să, trebuie să se investească mai mult în, uh, în tineri, astfel încât ei să nu abandoneze uh, școala și multe alte provocări. Aș putea să fac o listă întreagă. Sunt foarte multe probleme care pot fi abordate utilizând Fondul Social European. Acesta este motivul pentru care am ales o abordare echilibrată în ceea ce privește um, domeniul de aplicare al FSE în statele membre. Într-adevăr, politica de coeziune prioritizează regiunile mai puțin dezvoltate, cu un venit mediu mai scăzut, însă suntem de părere, am fost și suntem de părere că uh, cu distribuția, având în vedere distribuția din fondul de coeziune, în fondul social european trebuie să avem o abordare mai echilibrată. Președintele, mulțumesc. Uh, am, mai avem doar un sfert de oră. Uh, doamna Inge Gresle, apoi Paul Rubic și eventual raportorul. Doamna Gresle, problema cu task force-ul, nu înțeleg exact cum are loc uh, cooperarea între uh, ta, acel task force și uh, DG Ocupare. Acel task force are 30 de persoane care nu pot să mm, schimbe situația în Grecia. Înțeleg asta. Însă care este rolul acestui task force în mod foarte clar referitor la FSE? M-ar interesa asta îmi pare rău, poate n-ați înțeles răspun, n-am înțeles răspunsul noastră, n-ați înțeles întrebarea mea, dar nu am înțeles acest lucru. Domnul Paul Rubic, mulțumesc, domnule comisar. Șomajul este un fenomen din ce în ce mai uh, prezent. V-ați gândit uh, sau ați văzut care sunt rezultatele programelor uh, care fac um, ca oamenii să fie independenți, să creeze întreprinderi mici și mijlocii, astfel încât să cre- să-și creeze și să creeze pentru alții locuri de muncă? Există prevederi care să ușureze uh, deve- acest fapt de a deveni independent uh, pentru uh, șomeri, astfel încât uh, tinerii și tinerele să devină tineri antreprenori? Mulțumim, domnule Rubic, pentru acest, acest aspect foarte important pe care l-ați ridicat. Este important să spunem că suntem vizitați astăzi de un uh, grup de vizitatori din uh, Baden-Württemberg, un grup de uh, meșteșugari, mai ales în acest sector acest sector este foarte important. Credem că în Germania uh, tocmai șomajul în rândul tinerilor este scăzut uh, din cauza că acest sector este atât de bine dezvoltat. Domnul Rubic tocmai a întrebat dacă fondurile europene pot fi utilizate pentru a sprijini uh, antreprenoriatul, poate chiar pentru a îmbunătăți uh, formarea profesională. Poate ne puteți spune ceva și despre asta. Chairman, uh, let me ask my director general. Dați-mi voie, domnule președinte, să rog pe directorul general să facă unele precizări în legătură cu acest task force menționat de doamna Gresle și după aceea vă răspunde la întrebarea legată de uh, pregătirea profesională, vocațională a tinerilor. Mulțumesc foarte mult! acest uh, task force nu operează într-un vacuum. Există, uh, bineînțeles, propuneri din partea statelor membre care sunt verificate în cadrul consultărilor uh, pe care le organizăm în printre serviciile Comisiei. Iar în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, bineînțeles că avem responsabilități, mai ales uh, în ceea ce privește cheltuielile uh, unor bani pentru asistență tehnică în Grecia, de pildă, în cadrul unor uh, activități desfășurate de acel task force. Și unul din directorii mei a fost uh, numit membru al acelei forțe speciale care trebuie să se ocupe de problemele financiare și uh, îmi raportează mie care sunt aspectele practice legate de această operație. În ce privește ocuparea forței de muncă, nu ă, putem să decidem noi în totalitate, dar în ce privește crearea de capacități, într-o sferă destul de largă de creare de capacități la nivelul resurselor um-, umane, noi suntem agenția care își asumă practic majoritatea responsabilităților. În ce privește pregătirea duală, noi susținem acest tip de pregătire profesională, inclusiv în cadrul semestrului european. Am promovat sistemul pentru acele țări în care nu exista acest tip de pregătire profesională. Dar adesea adaug un aspect pe care l-am menționat și într-un articol din Frankfurter Allgemeine Zeitung. De fapt, noi avem o pregătire profesională triplă în Uniunea Europeană, care se bazează pe uh, pregătire profesională, deprinderea uh, unor dexterități la locul de muncă, dar în același timp uh, și învățarea unor limbi străine, pentru că adesea, în cadrul carierei profesionale, un tânăr lucrează în mai multe state membre, iar uh, cunoștințele de limbi străine îl ajută. Pretutindeni acolo unde uh, valorificăm bani europeni, noi încercăm să stimulăm un asemenea tip de reformă și de uh, evoluție a pregătirii vocaționale. Acest lucru se și cere în clipa de față foarte mult. Iar în ce privește problema um, acestui uh, angajator unic, să spunem, self-employment, uh, trebuie să creăm um, posibilități uh, ca um, această șansă să nu fie exclusă din modalitatea de valorificare a fondurilor și trebuie să pregătim într-adevăr tinerii și pentru a putea deveni antreprenori și singurul angajat al firmei. Deci, pot să vă informez despre o schemă de microfinanțare care se concentrează în mod special pe acest aspect și care funcționează deja în 15 state membre. Uh, de fapt, este o practică începută cu aproximativ doi ani în urmă, fiind proiectată în 2010, dar care a început să fie aplicată din 2011. Poate că putem mări viteza aplicării acestei modalități, recurgând la uh, toate procedurile uh, necesare um, a fi respectate de către Fondul European de Investiții, dar spuneam că în statele membre în care um, funcționează această practică, ea s-a dovedit deja importantă. Se creează multe oportunități, ca de pildă recent în Slovenia și în Polonia am urmărit modul în care funcționează acest sistem în relație cu partenerii noștri, am discutat cu beneficiari și uh, este o fază importantă a ciclului vieții profesionale uh, pentru cei mai tineri, dar de altfel există și uh, lucrători mai uh, vârstnici care recurg la această formulă profesională când trebuie să uh, opereze o modificare în cariera lor. De asemenea, pentru femeile care revin uh, în câmpul muncii după nașterea unui copil. Deci există grupuri sociale cărora trebuie să le acordăm sprijinul nostru în statele membre. Și eu cred că microfinanțarea poate constitui o soluție, inclusiv în valorificarea FSE. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru spusele dumneavoastră și putem încheia aici discuția pe marginea acestui subiect. A fost foarte interesantă întâlnirea cu dumneavoastră și rețineți că Apreciem foarte mult că rata erorilor în sectorul uh, bugetar care se află în competența dumneavoastră este mică, în jurul a 2%, ceea ce ne dorim noi per total în privința bugetului european, dar că există în continuare încă aspecte um, care um, trebuie îmbunătățite și ne-ați dat asigurări că acționați în acest sens. Mulțumim foarte mult, inclusiv în ce privește perspectiva viitorului cadru financiar multianual. Sperăm că vom putea împreună să ajungem la concluziile dorite în cadrul negocierilor care au loc. Mulțumim de asemenea directorului general care va însoți, domnule comisar Andor. Așteptăm cu interes următoarea întâlnire cu dumneavoastră. Sperăm de altfel că acest lucru se va întâmpla în uh, patria dumneavoastră, în Ungaria. Okay, um, we, we take a five minutes break because the minister... O pauză de 5 minute, îl așteptăm pe domnul ministru. La ora 11 ne revedem în sală. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimate colegi, stimați colegi, reluăm ședința întreruptă pentru un scurt timp și salut prezența în mijlocul comisiei noastre pe ministrul adjunct de finanțe al Republicii Cehe, domnule Matei. Bun venit, domnule Matei, în comisia noastră nu știu dacă am, v-am spus corect în limba cehă, bun venit. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre Motivul pentru care v-am adresat invitația a fost o inițiativă a raportorului nostru pentru descărcarea de gestiune pentru 2011, domnul Jens Geier. Ne-am uh, consultat cu coordonatorii din comisia noastră pentru că am aflat că în implementarea fondului de coeziune și regională în uh, cadrul uh, exercițiului bugetar 2010 au existat probleme și obiecții din partea curții de conturi, dar și din partea Comisiei. Și în calitate de membri ai Comisiei de Control Bugetar, este o problemă care ne interesează, dorim să aflăm amănunte, care au fost motivele, care au fost problemele și uh, ce măsuri a luat guvernul ceh pentru ca problemele care au existat să fie înlăturate. Le-am adresat în scris dumneavoastră, domnul Gaier și cu mine, în acest sens. Și vă voi da cuvântul imediat, dacă nu cumva raportorul dorește să aibă o intervenție. Nu. Deci se pare că nu, în cazul acesta, domnule ministru Matei, vă dau cuvântul dumneavoastră pentru o expunere. Încă o dată, bun venit! Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, voi începe în engleză și poate după aceea, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, voi recurge la limba cehă. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația adresată de Comisia Cont pentru a discuta problemele legate de funcționarea sistemului de management al fondurilor. With a very brief introduction uh, on how the system was set up in the beginning. În introducere vreau să spun cum am uh, demarat uh, cu începutul actual de programare și înainte de a începe v-aș spune tuturor că cheltuirea corectă a fondurilor europene e o prioritate a guvernului cec și facem tot ce putem vreau să ne asigurăm că pe viitor toate fondurile vor, vor fi cheltuite în mod corespunzător. Dar dacă e să mă întorc la începutul acestei perioade de programare, sistemul de management și control, mai ales cel privitor la autoritățile de audit, a fost înființat astfel încât Mm, organismele delegate de audit, de audit au fost înființate în cadrul structurilor autorităților de management, sistem care a fost auditat de o companie externă și apoi aprobat de comisie. Caracteristicile sistem, metodologia a fost uh, transmisă Ministrului de Finanțe și executarea a fost efectuată de organisme delegate. În 2011, când am intrat eu în Ministerul de Finanțe, am făcut o analiză a acestui sistem și împreună cu Comisia am identificat faptul că principalele probleme ale acestui sistem puteau fi eliminate. Una din aceste probleme reprezenta lipsa independenței organismelor delegate de audit, subordonate șefului autorității de management și asta însemna că independența lor era pusă sub semnul întrebării. Mai era și problema calității, calității metodologiei uh, și așa mai departe. În 2011 și la începutul 2012, împreună cu Comisia și Direcția Generală Regio, am comitat asupra unui plan de acțiune care includea cinci aspecte de bază, dintre care două erau legate de autoritatea de audit, metodologia și calitatea auditului și apoi independența organismelor delegate de audit și ne-am ocupat de aceste probleme prin centralizarea tuturor auditorilor sub egida Ministerului de Finanțe. Cu alte cuvinte, toți auditorii care au fost angajați de autoritățile eh, de gestionare până în 31 decembrie a anului în curs, până în, eh, de la 1 ianuarie a anului viitor, vor fi angajați ai Ministerului de Finanțe. Și împreună cu aceste probleme principale am convenit cu directorul uh, Autorității de Audit de la Ministerul de Finanțe. Mm, am convenit în legătură cu noua structură organizațională și aici trebuie să admit că eu m-am inspirat din organizarea Cursului Europene de Conturi. Uh, am convenit că trebuie să avem o uh, calitate ridicată metodologică și de audit și să includem uh, în unitățile de audit pe cei mai experimentați profesioniști ai noștri, să dăm dovadă de flexibilitate la fața locului, în acțiunea pe teren. Când am vorbit de alte trei uh, probleme care făceau parte din planul de acțiune, e vorba de verificările managementului, pentru că sigur că atunci când vorbim de defecte în ce privește partea de audit a sistemului de management și control, deci controlele, asta înseamnă controlele secundare. Uh, atunci principala responsabilitate a cheltuielii corespunzătoare a banilor este a autorităților de management, pentru că ei, în primul rând, conform legislației Uniunii Europene, ei răspund, în primul rând, pentru eh, cheltuirea corespunzătoare a banilor europeni. Deci, împreună cu coordonatorul nostru, Ministerul pentru Regiuni și Dezvoltare, și cu colegii de la Comisie, am convenit o nouă metodologie în în legătură cu modul în care fondurile europene să fie verificate de autoritățile de management și uh, autoritățile intermediare, organismele intermediare. Cea de-a patra problemă privea sistemul uh, și rezolvarea uh, neregularităților. Bun, aici e o problemă foarte tehnică. Poate aici nu voi intra în detalii. Și cel de-al uh, cincilea punct, uh, faptul că nu exista legea funcționarilor. Între timp, până când urma, uh, sper că va fi promulgată legea de Parlamentul Ceh, uh, am convenit ca guvernul să emite ceea ce și face de altfel rezoluții prin care adoptă condițiile privitoare la recrutarea, angajarea funcționarilor care se ocupă de fondurile europene. Și în cea din urmă, dar nu în ultimul rând, aș uh, sublinia că atunci când vorbim de primele două chestiuni, din punctul meu de vedere, ca responsabil pentru sistemul de audit uh, al fondurilor structurale în Republica Cehă, important este să ne asigurăm de independența auditorilor uh, fondurilor europene și să ne asigurăm că sunt, uh, că există uh, sisteme corespunzătoare de uh, control al calității. Dacă eu să mă refer la situația actuală din Republica Cehă, menționez cooperarea cu autoritățile polițienești, mai ales, poate că ați remarcat, că presa a reflectat anumite evenimente uh, în legătură cu posibile uh, fapte de dare și luare de mită, corupție, în legătură cu fondurile europene. Eu vă asigur că autoritatea de audit cooperează de aproape cu poliția uh, din Republica Cehă și trebuie să spun că uneori uh, am impresia că, bă, nu eu personal, dar colegii mei, adesea suntem solicitați să facem uh, declarații în cazuri de genul acesta. Pe de o parte, sigur că e foarte bine. Bun, sigur că nu e bine că există multe cazuri de corupție identificate de poliție. Și sper că vor urma și condamnări în justiție, dar pe de altă parte, uh, trebuie să spun că e bine că, iată, autoritățile de poliție din Cehia au posibilitatea sau, mă rog, au suficiente puteri pentru a descoperi aceste cazuri și pentru a le duce în fața instanțelor de judecată. Asta poate constitui un indicator al faptului că sistemul funcționează și e capabil să descopere cazurile eh, de ilegalități. Oricum, eh, acum m-aș eh, opri aici, pentru că timpul nostru e foarte prețios. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Matei, ministru adjunct de finanțe ale Republicii Cehe. Suntem recunosc, recunoscători că puteți fi astăzi alături de noi. A fost o prezentare interesantă. Acum avem lista vorbitorilor. primul raportor, domnul Gaier, căruia îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Da, și eu, domnule ministru, Matei, doresc să vă mulțumesc pentru că ați venit în mijlocul nostru. De fapt, v-ați asumat un rol de pionierat, pentru care vă felicit. Pentru că noi, în calitate de membri ai Comisiei de Control Bugetar al Parlamentului European, ne confruntăm adesea cu o problemă greu de rezolvat. Pe de o parte, cunoaștem prevederile tratatului european și Comisia este cea care răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor bugetare. Pe de altă parte, știm că o parte a acestui buget, de fapt, este administrat eh, printr-un management partajat. Ca atare, doar atunci când statele membre își asumă responsabilitatea, se poate respecta întru totul legalitatea valorificării bugetului comunitar. Comisia elaborează anual rapoarte de activitate din partea direcțiilor generale și noi în ultimii ani ne-am concentrat mult pe politica regională pentru că o mare parte a bugetului comunitar uh, este supus unui management partajat în acest domeniu al fondurilor regionale și aici există încă o rată a erorilor destul de ridicată. Ne-am uh, dori să primim uh, din partea Curții de Conturi o declarație de încredere în ce privește uh, auditul uh, în politica regională și procesul este destul de anevoios. Cu cât uh, reușim uh, împreună mai bine să reducem rata erorilor din fondurile europene regionale, cu atât mai mare este influența asupra uh, ratei erorilor în bugetul uh, european la modul general și în felul acesta putem să uh, efectuăm inclusiv auditările referitoare la respectarea legalității. Trebuie după cum știți, ca în discuțiile care au loc acum privind cadrul financiar multianual, să ă, vedem și care este rolul erorilor în utilizarea bugetului european în acest context. Cu o oră în urmă s-a spus aici ă, că există erori în ce privește utilizarea fondului european, că oamenii din circumscripția mea nu mai sunt dispuși, a spus o colegă, având în vedere această rată ridicată a erorilor să fie contribuitori la bugetul european. Un coleg uh, creștin-democrat, Christopher Fjellner din Suedia, a fost uh, înaintea mea raportor uh, în acest domeniu și am încercat să depistăm statele membre care creează probleme deosebite din acest punct de vedere și Uh, în acest context v-am invitat și pe dumneavoastră, domnule ministru Matei, pentru că cifrele pe care Direcția Generală responsabilă de politica regională ni le-a furnizat în legătură cu situația din 2011 în Republica Cehă au fost îngrijorătoare. Și uh, dumneavoastră uh, deja v-ați referit la câteva puncte care au creat dificultăți și la planul de acțiune pentru a înlătura aceste neajunsuri deci, prima mea întrebare ar fi uh, care într-un fel apelează și la capacitățile dumneavoastră profetice. În ce măsură sperați că rata erorilor în Republica Cehă, în urma măsurilor pe care doriți să le aplicați, va putea să fie redusă? Aceasta ar fi prima mea întrebare. Cea de-a doua Având în vedere că serviciile Comisiei Europene au început un dialog și trebuie să parte un dialog cu statele membre în legătură cu modul în care sistemele de management și de control din statele membre ar putea să fie îmbunătățite. Cum uh, considerați dumneavoastră, domnule ministru, că se derulează acest dialog? Care este părerea dumneavoastră despre modul în care serviciile comisiei ar putea să își îmbunătățească abordarea? Mulțumesc foarte mult, domnule Gaier. Vom, uh, avem uh, aproximativ zece minute la dispoziție și mai avem trei colegi înscriși pe ordinea de zi. Uh, am să vă rog să aveți intervenții mai scurte pentru a putea da cuvântul domnului ministru. Dobrý den, děkuji za slovo. Já tedy už se pokusím být maximálně stručná. Nebudu tady zhrnovat fakta, že Česká republika nedopadla nejlépe ve výroční zprávě Evropy. Mulțumesc. Pe scurt, știm că Cehia nu a fost chiar lăudată, însă auditul, iar auditul în Ministerul Finanțelor la noi nu a, fost, nu a funcționat în mod eficient. Mă bucur că Cehia are acum un plan de acțiune, după cum ne spune domnul ministru, însă planul de acțiune trebuie să fie pus în aplicare. Și eu aș vrea să pun o întrebare. Nu vreau să mă refer la probleme interne din Cehia, însă are de-a face și cu asta totuși. Mă întreb cum se face la ora actuală, cum se, cum se angajează, cum se asigură numărul de uh, numărul personalului pentru auditori în Cehia până în 2030. Avem suficienți? Uh, pentru că, din câte am înțeles, auditorii nu sunt angajați de către instituțiile uh, respective, ci există un fel de licitație. Mă întreb dacă toți auditorii sunt uh, sub uh, autoritatea ministrului, Ministerului de Finanțe. În același timp, cazurile individuale nu au fost văzute în armonie cu practica europeană, uh, ci numai cu practica națională și de fapt, noi ne-am angajat să, preved- să luăm în considerare, să acționăm conform practicilor europene. În următorul raport al Curții de Conturi, în care va fi menționată Cehia, Sper că nu vom fi uh, numiți uh, o autoritate care nu uh, funcționează. Doamna Cescova. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l salut pe reprezentantul Ministerului de Finanțe din Cehia. Bun venit alături de noi. Vă mulțumim pentru prezență. este mm, nu este de la sine înțeles să vină alături de noi reprezentanții ai statelor membre, însă cred că prezența domnului ministru în această comisie arată voința Cehiei de a rezolva uh, problemele așa cum au fost ele subliniate în raportul Curții de Conturi. O întrebare adresată domnului Matei. Ați vorbit despre legea funcționarilor. Au, au existat și alte legi care au fost criticate. Puteți să ne spuneți câte ceva despre celelalte uh, legi care au fost criticate de auditorii din Bruxelles? Uh, legile referitoare la controlul financiar sau legile referitoare la sistemul de management al administrației publice? Și încă ceva despre alte critici uh, care au existat, și anume auditorii nu au luat în considerare suficient uh, recomandările um, făcute de Serviciul de Securitate. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Thank you, Mr. Pieper. Domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, câteva întrebări foarte scurte. Dacă statele membre și Cehia uh, sunt responsabile de greșelile efectuate, cum apreciați serviciile și asistența oferită de comisie din acest punct de vedere? Asta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua, care este um, raportul proporțional al înșelăciunii uh, și fraudei sistematice în aceste erori. Iar cea de-a treia întrebare, pentru că și eu am o expertiză în domeniul politicii regionale. Mă gândesc la uh, regiunea care uh, este limitrofă, Polonia, Cehia, uh, Uh, înțeleg că există intervenții în aceste uh, programe regionale uh, din partea guvernului din Praga care la un moment dat creează mai degrabă caos în realizarea acestor programe. Poate fi această intervenție o cauză pentru rata erorilor? Mulțumesc, domnul Bine. Mulțumesc. Aș avea două întrebări practice. În raportul uh, ministrului finanțelor se vorbește despre faptul că s-ar putea ajunge la procese penale, că um, ar putea să crească numărul proceselor. Cine va suporta costurile pentru aceste procese? Pentru că dacă banii nu sunt returnați, cine va urmări și costurile legate de procese? Cea de-a doua întrebare. Spuneați dumneavoastră că ați pregătit un plan de acțiune. Cum vor afla viitorii uh, beneficiari ce conține acest program de acțiune pentru ca ei să știe care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească și ce, la ce urmări să se aștepte dacă nu vor îndeplini condițiile. Mulțumesc foarte mult și uh, încheiem aici lista vorbitorilor și dau cuvântul oaspetelui nostru, domnului ministru Matei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu vă deranjează, voi trece acum la limba cehă pentru a mă referi la aspectele de natură mai tehnică. Voi încerca să răspund la toate întrebările, iar dacă s-ar întâmpla să uit una din întrebări, vă rog să-mi atrageți atenția. Prima întrebare venită din partea domnului Gaier se referea la numărul mare al erorilor care au fost identificate în Cehia, fie pe plan național, fie uh, de către Comisia Europeană, eventual chiar de Curtea Europeană de Conturi. Această chestiune se referă la uh, inclusiv la modalitățile pe care le vedem noi ca în baza măsurilor pe care le preconizăm să reducem rata erorilor. ei bine, uh, sper că nu vă așteptați ca să vă pot spune că în anul acesta am avut un procentaj de erori, în anul viitor unul mai mic și peste trei ani zero erori. Nu uh, pot să anticipez aceste rezultate, dar pot să vă garantez că toate măsurile care au fost luate au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Comisiei Europene pe baza consultărilor uh, pe care le avem și toate aceste măsuri sunt uh, menite să minimalizeze rata erorilor. În acest moment trebuie să uh, mă refer la verificările managementului care țin de responsabilitatea autorităților fiscale Uh, și uh, coordonatorul nostru, adică Ministerul pentru Dezvoltare Regională, se ocupă de acest domeniu, are competențele necesare și a elaborat o metodologie adecvată pentru acest nivel al controlului. Acesta este cel mai important pas pentru ca pe viitor să aplicăm această metodă consecvent și în felul acesta rata erorilor să fie redusă. De ce spun acest lucru? Motivul este următorul. Dacă în prima etapă a controlului eh, nu se aplică această metodă corect, atunci ehm, controlul economic va funcționa bine, vor fi depistate toate erorile, dar rata erorilor va fi ridicată. Aici trebuie luate măsurile necesare pentru o mai bună calitate a activității auditorilor, uh, pentru că și acest aspect este important. Eu cred că uh, auditul economic desfășurat, financiar desfășurat în acest an, uh, deja um, îndeplinește condiții de calitate mai bună decât în anul trecut. Următoarea întrebare cum poate fi configurat mai bine sistemul de management și de control, ce efect vor avea măsurile asupra sistemului de control. Eu repet că acum ține de competența coordonatorului nostru ca metodologia să fie aplicată așa cum a fost ea elaborată și informațiile pe care le dețin dovedesc că multe măsuri, seminarii uh, și acțiuni de pregătire uh, necesară a competențelor au fost luate pentru ca uh, să fie prezentate erorile cele mai grave comise până acum și a putea fi evitate pe viitor. Noi Uh, am adoptat o legislație nouă privind achizițiile publice și uh, acesta a fost domeniul în care s-au comis cele mai multe erori. Eu cred că și uh, noile prevederi legale vor contribui la o mai bună desfășurare a activității. O întrebare următoare s-a referit la situația personalului competent în domeniu, dacă avem destui uh, auditori pentru domeniul uh, economic și financiar. Și Vreau să vă spun că am efectuat o analiză din acest punct de vedere și în baza rapoartelor pe care le-am primit din partea Curții de Conturi și a informațiilor pe care le dețineam și din partea Comisiei, am constatat că atunci când ne dorim o activitate de auditare corespunzătoare în acest domeniu, trebuie evident să dispunem de personalul calificat în acest domeniu, dar putem recurge și la formula de de outsourcing pentru a putea acoperi necesarul. Eu cred că uh, nu există o problemă. Vom dispune de capacitatea uh, necesară și credem că până la 1 uh, ianuarie 2013 auditul în acest domeniu va putea să funcționeze la nivelul pe care îl așteaptă Comisia din partea noastră. În ce privește Uh, trecerea auditorilor uh, de la regiuni la uh, Ministerul Finanțelor, nu pot decât să spun că auditorii nu sunt preluați automat. Noi nu avem o legislație care să prevadă acest lucru, pe de o parte, și în al doilea rând, trecerea auditorilor la minister a fost analizată. Am verificat uh, rezultatul uh, diverselor echipe de auditori din diverse regiuni uh, și în baza acestor informații s-a decis ca anumiți colegi să nu fie preluați. Există un grup de persoane care nici nu au dorit să fie preluați de către Ministerul Finanțelor, uh, Uh, motivele nu sunt importante, oricum, uh, însă uh, există o presiune exercitată asupra auditorilor, fie de către Comisia Europeană, de Curtea Europeană de Conturi, pe de o parte, și pe de altă parte de către chiar beneficiarii fondurilor, pentru că sigur că poate să existe și punctul de vedere că acești auditori, de fapt, ponegresc bunul renume al Cehiei când ajung la concluzii negative. Deci, pe de altă parte, sigur că ei trebuie să verifice modul în care este respectată legislația națională și, de asemenea, solicitările comunitare. Noi am uh, încercat în metodologie să ne inspirăm din modul în care operează Curtea Europeană de Conturi și suntem pe cale să pregătim acum uh, un departament cu auditori experimentați care să uh, verifice modul în care FEDER și FSE sunt valorificate și Există, din acest punct de vedere, și uh, companii de auditare uh, recunoscute. În clipa de față încercăm să uh, elaborăm și un ghid de operare pentru auditor, pentru ca metodologia să fie cât mai unitară. De ce nu corespund anumite situații cu practica europeană, ci au fost valorificate sau efectuate auditări doar în baza practicii naționale, vreau să spun că în trecut, dar și în prezent, interesul maxim al executivului este ca drepturile beneficiarilor să fie respectate și nu ă, tratăm pe beneficiar neapărat ca ă, fiind ă, potențial uh, corupți noi uh, vreau să vă spun că avem și rapoarte din partea serviciilor secrete uh, în ce privește modul în care s-a operat cu banii publici și cu banii europeni. Sigur că poate să existe o problemă legată de anumite grupuri care sunt beneficiare ale fondurilor structurale, dar cred că uh, dumneavoastră veți fi totuși de acord dacă spun că nu este sarcina executivului să uh, desfășurăm o activitate și din acest punct de vedere, pentru că auditorii nu au posibilități uh, să pună sub uh, ascultare telefoanele unor grupuri suspecte. Noi trebuie să respectăm niște date pe care le verificăm, dar există poliția cu atribuțiile proprii. Poliția este cea care face investigații în acest sens și care de altfel a avut și rezultate bune când a verificat modul în care uh, au fost eventual folosiți abuziv banii europeni. Iar în ce privește evaluarea diverselor concluzii, vreau să spun că um, în trecut uh, auditorii uh, din Republica Cehă în evaluarea diverselor uh, cazuri au respectat într-adevăr um, concluziile unor instituții uh, naționale, dar și ale unor organisme internaționale, fie că era vorba despre um, instanțele de la Luxemburg sau de alte organisme internaționale. Și acolo unde au fost identificate practici care încălcau uh, legislația, am uh, decis să acționăm, inclusiv cu colegii de la Curtea de Conturi. Am stabilit să organizăm uh, o întâlnire anul viitor în care să analizăm anumite spețe care să ne permită să contracarăm pe viitor defecte. Iar în ce privește întrebarea cine plătește costurile unor uh, acțiuni în instanță, noi la Ministerul Finanțelor suntem convinși că anumite cazuri care au fost depistate de către Uniunea Europeană uh, s-au derulat uh, până la urmă s-au rezolvat uh, fără să se recurgă în instanță. Iar dacă statul ceh la un moment dat își asuma vinovăția pentru aceste uh, stări de fapt depistate, atunci el uh, a fost cel care și-a asumat și costurile. Iar, uh, de fapt, diversele organisme administrative au fost cele care au suportat costurile sau bugetul de stat. Legea privind controlul financiar și legate de managementul și sistemul administrației publice. Am pregătit o legislație nouă care se află acum în cea de-a treia lectură și această legislație privind controlul financiar nicăieri nu aduce atingere modalităților de implementare. Este vorba despre un control financiar pe plan național și există o autoritate care are responsabilități în ce privește auditările financiare Sarcina este să uh, verifice modul în care sunt valorificate fondurile structurale, iar uh, obligația uh, decurge din legislația secundară a Uniunii Europene. În legătură cu celelalte întrebări, cum privim noi asistența acordată de către Comisia Europeană în utilizarea noului sistem, când am revenit la minister în anul 2011, am constatat că a existat o lipsă de comunicare, fie la uh, uh, nivelul în interiorul Republicii Cehe, fie și în relația cu Uniunea Europeană. Acum sper și de altfel sunt și convins că uh, am reușit ca această comunicare să devină eficientă. Și eu cred că această comunicare din septembrie unsprezece uh, s-a intensificat și contribuie în clipa de față uh, uh, ca ambele părți, atât noi cât și Comisia Europeană, să furnizăm informații actuale privind modul în care funcționează sistemul de control în Cehia și particularitățile sale. Care este uh, proporția uh, fraudei sistematice este o întrebare cu caracter speculativ. În presă uh, s-a citit mult despre uh, încercările de fraudare care mergeau câteodată până la cele mai înalte nivele administrative. Dar eu nu dețin din acest punct de vedere informații ca să vă pot da un procentaj în cadrul erorilor, cât de importantă a fost uh, această parte a fraudei sistematice. După cum spuneam, însă există o strânsă colaborare cu organele de urmărire penală și uh, ne străduim ca acele cazuri care uh, au fost depistate în cadrul auditărilor economice, fie în cadrul activității altor foruri, al serviciilor secrete, de pildă, sau ale uh, poliției, uh, să uh, poată fi rezolvate pe viitor. Ultima întrebare. Cum uh, sunt informați beneficiarii fondurilor? Uh, cum vom putea. Uh, noi să informăm în legătură cu modificările în metodologie. Aș dori să subliniez din nou, coordonatorul nostru este Ministerul pentru Dezvoltare Regională și elaborează documentele necesare, le publică, are o colaborare strânsă cu potențialii solicitanți și beneficiari și toate conferințele care sunt organizate uh, în acest domeniu vor avea inclusiv o secțiune care se va referi și la modul în care se desfășoară auditarea, prezentăm proiecte, prezentăm concluzii, prezentăm uh, uh erorile uh, care au apărut mai frecvent, pentru ca în felul acesta beneficiarii viitori să poată să uh, reducă rata erorilor. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această intervenție din partea domnului Gaier, o scurtă observație. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru răspunsurile acordate. Poate că în uh, planificarea acestei reuniuni ar fi trebuit să prevedem mai mult timp pentru discuțiile cu dumneavoastră. Cu domnul comisar Andor avem mai des plăcerea să discutăm. Însă mă voi folosi de oportunitatea de a vă adresa încă două întrebări. Dată, ați uh, explicat în mod clar uh, și detaliat Uh, măsurile adoptate de guvernul ceh pentru a îmbunătăți situația. Ați spune că acestea au fost luate după ce au existat aceste critici sau a existat oarecare întârziere? Și a doua întrebare. Din documentele comisiei văd că trei programe operaționale în Cehia sunt întrerupte în continuare. Aș vrea să știu care sunt acestea și când vă așteptați ca aceste programe operaționale, având în vedere măsurile luate, să fie reactivate? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Matei. Doreți să răspundeți? Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește planul de acțiune pentru măsurile uh, individuale, aș dori să subliniez că la măsurile individuale am început discuția cu Comisia în septembrie 2011, cu mult timp înainte să avem auditul din partea Curții de Conturi. În septembrie-octombrie 2011 am elaborat așa, numitul, uh, așa numită faie de parcurs cu scopul de a avea o mai bună calitate a sistemului de control și de management. În martie 2012 am căzut de acord cu Comisia ca această foaie de parcurs să fie formalizată, să devină un plan de acțiune. Aceste măsuri trebuie să fie uh, îndeplinite până la un anumit termen, astfel încât să avem acces la fonduri. În uh, toamna lui 2011 am avut un audit de la DG Regio care um, am, și am discutat aspecte actuale. Era vorba despre independența auditorilor și despre modul în care poate fi crescută calitatea auditorilor. În, marți, în martie, noi uh, uh, pași uh, s-au adăugat la toate acestea, legea administrației publice și cele pe care le-am menționat. Permiteți-mi să repet un lucru. Aceste măsuri au fost discutate după ce la finalul lui august, începutul lui septembrie, făcusem analiza proprie a situației când știam cum sunt făcute auditurile în ministerele din Cehia. În ceea ce privește cele trei programe operaționale întrerupte, este vorba de programul pentru Nord-Vest. Din păcate, acest program a trebuit să aștepte rezultatele alegerilor locale, pentru că dacă nu, nimeni nu ar fi avut dreptul să ia o decizie. Era vorba de corecțiile financiare. Din informațiile pe care le dețin la ora actuală, Um, organismul um, de conducere lucrează cu autoritățile locale și cu Comisia Europeană pentru a vedea cum ar urma să fie plătite aceste corecții financiare și cum ar urma să aibă loc acest program în viitor. Al doilea lucru, programul uh, pentru formare și competitivitate. Este vorba de uh, Ministerul Educației Aici, corecturile au corecțiile au fost deja acceptate. Și când discutăm cu comisia, uh, pot să vă dau informații de săptămâna trecută. Solicitarea de plăți, uh, cererea de plăți s-a făcut deja. Deci acest program uh, va funcționa în uh, viitor. Și sper că un al treilea program nu a fost întrerupt. Îmi cer scuze, însă am uitat să vă răspund la o altă întrebare. Era vorba de faptul că Praga uh, intervenea des în programele regionale din fericire, experiența noastră este alta. În regiuni vedem că există probleme, de exemplu, programul din Nord-Vest, la ora actuală se face uh, o verificare a programului și pentru Boemia Mijlocie. Pot să vă spun că eu vorbesc numai în uh, numele uh, Uh, Ministerului de Finanțe. Dar nici noi, nici Ministerul pentru Dezvoltare Regională nu dorim să influențăm programele. Pentru că politica regională se referă la regiuni, la acele uh, zone, acele teritorii care au nevoie de aceste fonduri. Și aici suntem de acord cu colegii din celelalte ministere. Nu știm ce nevoi au, uh, au regiunile și de aceea numai ele pot lua deciziile și pot alege proiectele potrivite pentru ele. Deci, Praga nu intervine în alegerea acestor uh, proiecte. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, domnule Matei, pentru prezență, pentru răspunsuri și pentru faptul că ne-ați împărtășit uh, ideile că ați împărtășit ideile noastre cu noi. Mulțumim, uh, suspendăm uh, sesiunea. Uh, um, comisia se reunește nou la ora 4, continuăm cu reuniunea coordonatorilor.